Mulțumesc. Mulțumesc uh, grupului Push Up Band din Bruxelles. Mulțumesc mult. afternoon everybody. Thank you. Bună ziua tuturor. Mulțumesc că ați venit la Parlamentul European. Bun venit la plenara Parlamentului European. todos del Pleno. Bun venit tuturor celor care vorbesc limba spaniolă, care se află alături de noi aici, în plenul uh, Parlamentului. Bun venit și italienilor. Voglio salutare doresc să salut anumite uh, orașe care au fost lovite de cutremuri și care, ai care reprezentanți se află printre noi astăzi. De altfel, i-am invitat uh, pentru a arăta că Europa este apropiată de cetățenii care suferă în aceste vremuri. De ce am hotărât, uh, sprijinit fiind de colegii mei de birou, de vicepreședinți și de chestor, de ce așadar am hotărât să organizez această manifestare? De ce am propus uh, ca hemiciclul Parlamentului European să reunească o adunare de cetățeni europeni. Astăzi, dumneavoastră jucați rolul nostru și ne luați locul în acest hemiciclu. Este vorba despre un gest simbolic, dar care pentru mine este de importanță deosebită, pentru că trecem prin momente grele, terorismul continuă să lovească, să ne gândim la ce s-a întâmplat la Orly acum câteva zile, uh, Mai eh, este și problema imigrației clandestine, criza economică. Avem numeroși tineri care nu-și găsesc de lucru. Deci, în aceste vremuri grele, vedem cum se naște dezamăgirea în privința instituțiilor și în privința Europei și a instituțiilor ei. Dar noi ne dorim ca acest Parlament în cei doi ani și jumătate care urmează și fac aici o paranteză pentru a le mulțumi colegilor care sunt aici alături de noi astăzi. Vrem așadar în timpul acestor uh, următori doi ani și jumătate să facem așa fel încât distanța între instituțiile europene și cetățeni să se reducă. Reprezentați o jumătate de miliarde de cetățeni europeni și sperăm uh, că vă simțiți uh, implicați în alegerile pe care trebuie să le facem. Trebuie să dăm răspunsuri concrete problemelor dumneavoastră. Trebuie să vă explicăm mai bine ce facem. Nu trebuie să ne închidem în noi în clădirile de la Bruxelles, ci din potrivă trebuie să fim din ce în ce mai mult în mijlocul cetățenilor europeni. Astăzi sărbătorim 60 aniversare a semnării Tratatului de la Roma, care a dat naștere acestei Europe. Și atunci, uh, cu siguranță, trebuie spus că pă, aceste tratate uh, au lipsurile, dar este vorba despre un tratat care ne-a permis tuturor să trăim în pace și în libertate. Suntem liberi să ne deplasăm dintr-un oraș într-altul. Suntem singura entitate, singurul grup de țări care nu, unde nu există pedeapsa cu moartea. Gândiți-vă la ce se întâmplă în alte țări apropiate care doresc să reintroducă pedeapsa cu moartea. Totdeauna în miezul activităților noastre s-au aflat drepturile și libertatea cetățenilor. Și de aceea v-am invitat astăzi aici pentru noi nu era vorba pur și simplu de organizarea unei manifestări, a unui eveniment, ci trebuia să dăm de înțeles că dorim să ne schimbăm, că această Europa dorește să se schimbe și vrea să fie mai bună, dar de asemenea că fără această Europa nu mergem nicăieri. Trebuie să ne schimbăm, dar să ne schimbăm în bine. Să distrugem nu să distrugem, chiar dacă lucrurile merg rău. Asta ar însemna să ne autodistrugem. Așadar, vrem să cooperăm cu toții pentru rezolvarea problemelor cetățenilor. Și astăzi eh, veți discuta așa cum o facem noi, parlamentarii nu este ușor să găsești soluțiile pe cele mai pertinente și să atingi un anumit echilibru, dar astăzi veți trăi în direct acolo unde sunteți, în locul deputaților, veți trăi ce înseamnă acest lucru. Vă puteți exprima punctele de vedere. Nimeni nu vă va împica să vorbiți. Și asta înseamnă Europa. În ce altă parte a lumii se întâmplă ce se întâmplă astăzi aici? Puteți să criticați Europa, puteți să-i criticați pe deputați, puteți să spuneți de bine de Europa sau de deputați, puteți să spuneți ce doriți, respectând regulile, evident, și respectând valorile. Asta înseamnă democrație și asta înseamnă Europa. Așadar, bine ați venit! prim vicepreședintele Parlamentului European, doamna Guinness va modera discuția din această după amiază. Este un vicepreședinte expert, un vicepreședinte irlandez. Nu aveți nevoie ați uh, auzit uh, niște belgeni când au cântat și ați aplaudat chiar dacă nu ați înțeles exact. Deci lucrurile pe care le avem în comun sunt mult mai numeroase decât cele care ne despart. Mă gândesc la ceremonia care va avea loc la Roma și uh, care sper nu va fi o ceremonie în care lumea se va mulțumi să semneze un document. Sper de asemenea că va fi un uh, moment de relansare a Europei cetățenilor și sper că atunci când vă veți întoarce acasă, în țările voastre ale Uniunii Europene, în orașele voastre, sper să explicați ce ați trăit aici, să povestiți ce s-a întâmplat aici spuneți că într-o mare democrație cum este Europa se poate vorbi liber, și că există 751 de deputați care sunt de părere că sunteți și dumneavoastră actori. Cei 751 de deputați sunt uh, aici pentru a lucra pentru dumneavoastră și trebuie să vă dea răspunsuri. Per moderare la vicepreședinte McGuinness, vorrei che... Așadar, înainte de a-i preda ștafeta doamnei McGuinness, aș dori ca cineva care stă aici lângă mine să stea pe locul meu și să vadă cum o persoană tânără poate să prezideze. Acest lucru arată cât de mult am încredere în tineri, așa încât o invit pe tânăra care stă în stânga mea să vină și să-mi ia locul. Domnișoară președintă, mhm. Mulțumesc, domnule președinte, că ne-ați uh, urat bun venit aici, că susțineți uh, Europa și uh, tineretul. Dau cuvântul doamnei McGuinness. Mulțumesc. Sunt uh, uh, bucuroasă dacă uh, ați presida în continuare această ședință, totuși trebuie să-mi fac treaba și vreau să îi mulțumesc președintelui Tajani pentru discursul său plin de căldură prin care v-a primit aici în hemiciclu. Uh, mulțumesc pentru preluarea acestei idei de a aduce pe cetățeni în uh, locurile noastre. Sper că veți uh, gusta din plin această după-amiază. Am o sacină foarte dificilă și anume ca toată lumea să-și păstreze timpul de intervenție, o să fiu cât se poate de strictă. Sunt cinci teme serioase pe care le discutăm, tineretul, globalizarea, Uh, securitatea și schimbările climatice. Deci uh, trebuie să uh, avem o reacție din partea membrilor Parlamentului și apoi veți avea cuvântul. Veți ridica cartonașul cu numărul pe care îl aveți în fața dumneavoastră cifrele sunt mari, uh, eu port ochelari și numai așa pot să văd uh, fiecare Așa, așa încât vă rog, în momentul în care ridicați uh, numărul, nu încercați să luați cuvântul imediat, va fi imposibil, însă mă bucur că aveți aceste numere care vor facilita identificarea dumneavoastră. Nu avem prea mult timp la dispoziție, sunt mulți care vor să intervină și așadar începem cu șomajul în rândul tinerilor și această provocare pentru Europa de a oferi locuri de muncă tuturor. Am să predau acum uh, ștafeta uh, Tinei Hoccevar, uh, membră a Consiliului Forumului pentru Tineret. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Astăzi vorbesc în uh, numele a milioane de tineri din Europa care vă transmit un mesaj. Ca mulți tineri să-și găsească un uh, loc de uh, muncă și pentru aceasta avem nevoie de două soluții. În primul rând, măsuri de ocupare inclusive și adaptate care să-i susțină pe tineri tineri și care să ajungă la grupurile mai vulnerabile. Și acest lucru poate fi realizat prin trei acțiuni complementare. o program uh, de uh, garantare pentru uh, tineri, pentru tinerii migranți, pentru tinerile femei și pentru alții, astfel încât uh, acest program să fie accesibil tuturor uh, tinerilor. Un ghișeu unic care să permită accesul la servicii și îndrumare pentru toți tinerii în același loc și să susțină tranziția tinerilor pe piața muncii. Și, în al treilea rând, nu putem să facem aceste acțiuni fără parteneri cheie, organizații de tineret. Este esențial să ajungem la aceste grupuri vulnerabile de tineri. Uh, organizațiile de tineri au rețele foarte bine răspândite, lucrează cu tinerii în fiecare zi, așa încât pot să construiască punți între tineri și serviciile de ocupare. O a doua soluție Uh, condiții uh, de lucru corecte, indiferent de tipul de angajare. Cum se poate realiza acest lucru? Cu uh, un set de um, drepturi sociale aplicabile tuturor contractelor, uh, inclusiv contractelor în condiții de muncă precară pentru a garanta o protecție minimă a lucrătorilor, inclusiv o plată corectă și posibilitatea de a contribui la programe de pensii statutare. Și nu în ultimul rând, o plată egală pentru muncă egală și nu vorbesc aici numai de diferențele de gen, ci pentru a pune, bază, a pune capăt uh, uh, discriminărilor uh, pe bază de categorii de vârstă. În forumul nostru lucrăm pe aceste uh, coordonate și uh, vrem să vă ajutăm pentru a construi viitorul care începe acum. Mulțumesc uh, pentru că ați dat tonul la conversația noastră și acum o să o invit pe doamna Steinock de la uh, grupul socialiștilor și democraților să reacționeze în două minute. Einfach machen, ich kann foarte simplu pot să subliniez cele spuse de Tina și noi în Parlamentul European, noi socialiști și democrații, sub conducerea lui Gianni Pitela luptăm pentru locuri de muncă de calitate, pentru combaterea șomajului, îndeosebi șomajul în rândul tinerilor. În anul 2012 am lansat deja garanția pentru tineret, am pus-o pe agenda europeană și ne bucurăm că acest model de succes a, a venit în ajutorul la 9 milioane de tineri și prin intermediul acestui proiect acești tineri au primit, au reușit să pătrundă pe piața muncii. Tinerii trebuie plătiți pentru a intra pe piața muncii. Nu suntem în favoarea um, stagiilor de formare fără neremunerate care să substituie locurile de muncă. Iată calea care asigură, după părerea noastră, pentru un pe piața muncii, un sistem de asemenea de consiliere. Avem foarte bune exemple în Europa. Europa are șansa de a prezenta exemplele bune din statele membre altor state unde există probleme. Tranziția dintre școală înspre profesie este de asemenea un punct problematic uh, pentru că acei tineri care ratează intrarea pe piața, pe piața muncii odată ce părăsesc școala vor avea probleme de-a lungul vieții. Același salar pentru același loc de muncă este în continuare o năzuință la care tângim. Ar trebui să luptăm în continuare pentru coeziunea socială. Iată de ce nu pot decât să subliniez cele spuse de Tina ea și toți tinerii din Europa se bucură de sprijinul nostru. Pentru noi este o prioritate pentru politica noastră. Thank you. Mulțumesc. And before I give... Înainte de a da cuvântul următorului coleg, amintiți-vă puteți să adresați întrebări. Dacă doriți să participați la această dezbatere, vă rog să ridicați cartonașul cu numărul. O să facem o listă de patru vorbitori, deci puteți chiar acum să arătați dacă doriți să interveniți. Și acum am să dau cuvântul doamnei Lopez de la uh, Stânga Unită. Două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Înainte de toate, aș dori să vă urez, să le urez bun venit acestor tineri și cetățenilor europeni. Bun venit aici, în casa dumneavoastră, pentru că e în cele din urmă casa dumneavoastră. Împărtășesc în mare parte intervenția făcută de tine și noi considerăm că trebuie să ne aducem aportul aici, să creăm locuri de muncă decente în condiții echitabile, cu condiții și garanții suficiente. Împărtășind în mare măsură cele observate, grupul meu, grupul uh, stâng- stângii europene, stânga verde nordică, considerăm că trebuie să contribuim nu doar prin intermediul unor programe de garantare pentru tineret importante care au fost apreciate considerabil, trebuie de asemenea să ne aducem uh, aportul prin politici mai apropiate de nevoile reale, de modificarea model, a modelelor productive, de pildă, prin ajustări la acest nou model productiv. Considerăm că uh, politicile de austeritate nu au rezolvat problemele cu care ne-am confruntat și am prezentat o serie de alternative menite să rezolve problemele care vizează șomajul, șomajul în rândul tinerilor. Avem aceste alternative asupra cărora lucrăm diferitele grupuri europene. Ne ocupăm de pildă de pregătire, instruire. Am adoptat recent programul EURES, un mecanism de mobilitate voluntară pentru tineri în cadrul Uniunii Europene și coordonarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și politicile active de ocupare a forței de muncă. Din păcate, în Europa există discrepanțe foarte mari între diferitele state, mare, state membre. Ar fi important să armonizăm normele publice și de ocuparea forței de muncă pentru ca împreună să putem merge cu toții în aceeași direcție. Doamna McGuinness, mulțumesc. Și acum, primul uh, vorbitor, de pe locul 247. Vă rog să vă prezentați și vă rog să vă ridicați. Este un accident, o întâmplare. O cunosc pe doamna pentru că vine din Irlanda. Sunteți binevenită. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Programul uh, LIDER pentru dezvoltare rurală uh, a ajuns la cel de-al 25-lea an. Este primul, programul, uh, primul program care a adus Europa în contact direct cu cetățenii din mediul rural. Acest program va asigura ca statele membre să facă în continuare să fie integrată în această abordare de jos în sus, pornind de la ONG-uri și comunitățile locale, pentru tineri și pentru cei vârstnici din toată Europa. So our members will respond Membrii uh, Parlamentului vor răspunde în scurt timp. 197 este următorul intervenient. Ramos. Bună ziua, sunt Bernardo Ramos din Spania. Sunt membru al Uniunii Europene a Federaliștilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru această șansă. Vorbesc uh, în uh, numele meu ca tată a două fete cu studii superioare, șomere și fără nicio speranță în lumea economică, pe piața muncii. Mă bucur să văd că ați luat în calcul problema șomajului în rândul tinerilor. Sunt însă un pic dezamăgit când constat că încercați să tratați simptomele și nu încercați să abordați originea bolii. Cred că aici, în Parlamentul European, trebuie să conduce societatea, să fiți în fruntea societății europene. Astăzi nu există o problemă de creare a bogăției pe glob. Dacă privim datele statistice, din punct de vedere istoric, niciodată nu am dispus de atâta capacitate pentru a crea bunăstare datorită progresului tehnologic. Avem nevoie, prin urmare, de un nou model de producție, pentru că modelul actual uh, Uh, bazat pe uh, ocuparea forței de muncă pentru a distribui bogăția nu funcționează. Ne așteaptă o schimbare radicală care se va întâmpla, fie că dorim sau nu. S-ar putea să se producă um, într-un mod uh, traumatizant sau nu, iar rugămintea mea e că dumneavoastră aveți obligația de a propune un nou model socioeconomic care să ne permită să depășim această situație câștigând cu toții și nu uh, având de suferit de pe urma acesteia. Thank you. Now. Mulțumesc. Următorul vorbitor. 5, 4, 8. Cinci sute patruzeci și opt. A, ah, bun. Acum vă văd. Da, cifrele și cartonașele ne ajută foarte mult. Aveți uh, cuvântul. Bună ziua tuturor! Vin din uh, Ferrara, un orășel din Agrigento, în Sicilia. Astăzi vorbim despre șomajul în rândul tinerilor. E o problemă europeană, într-adevăr, însă ea nu are aceeași amploare peste tot în Europa problema este uh, mai acută în sud. Și astăzi aș vrea să vă atrag atenția asupra unui uh, lucru. Motivele șomajului în rândul tinerilor. Un motiv îl constituie șomajul în provincii, în provinciile din Italia, cu alte cuvinte, locuri care sunt departe de centrele importante dintr-un, dintr-o țară. E o problemă uh, mult mai acută decât marile orașe. Uh, tinerii din aceste provincii suferă uh, în urma uh, șomajului mult mai mult ce o să facem cu aceste teritorii? Cred că ele sunt esențiale în Uniunea Europeană. Ele nu pot să se stingă așa ușor, nu le putem lăsa, nu trebuie să le neglijăm. Este important să uh, realizăm că trebuie să facem acest lucru. Nu e suficient să stăm și să așteptăm. Sigur, locurile de muncă uh, vor uh, asigura supraviețuirea acestor provincii. Acum dau cuvântul numărului 350. Vă rog. Bună ziua tuturor! Înainte de toate, doream să vă mulțumesc pentru ocazia de a ne afla astăzi aici și să pot să iau cuvântul în numele Fundației pentru Femei. Mă numesc Lorena Ramos și vorbesc în numele acestei organizații care se ocupă de promovarea unor proiecte de participare socială, economică și culturală cu obiectivul de a face ca egalitatea de șanse între bărbați și femei să se realizeze. Obiectivul intervenției noastre este de a atrage atenția asupra unei nevoi uh, de politici transversale de gen. În acest fel putem să concretizăm egalitatea de șanse între bărbați și femei. În acest sens, dorim să ne amintim că e adevărat că există o discrepanță salarială între tineri și tinere, care s-a redus între 2007 și 2016, adevărul e că șomajul e în continuare crescut, iar femeile um, e mult mai probabil ca femeile să fie șomere decât bărbații. Femeile, de asemenea, se confruntă cu un număr mai mare de uh, locuri de muncă pe termen parțial, mai puțin remunerate decât cele ocupate de bărbați. Cooperarea între societatea civilă și sfera politică este necesară pentru a combate în mod activ această situație. Pentru a încheia, nu putem rata ocazia de a ne adresa eurodeputatului polonez în urma intervenției inacceptabile adresate femeilor. După cum știe, a câștiga la șah, fără damă, e la fel de greu ca și cum a uh, încerca să progresăm um, în ceea ce privește aceste probleme de care ne ocupăm, fără a ne baza pe ajutorul cetățenilor și talentul acestora. Thank you. So, Mulțumesc. Deci, uh, temele se referă la egalitate, dezvoltarea rurală, să mergem în provincii și comunitățile rurale și problema unui model economic a fost ridicată în discusă. Domnul Steinmeier, vă rog, vă dau cuvântul. Da, sehr viel für kurze zwei Minuten. S-a vorbit foarte mult în uh, două minute foarte condensate. Există numeroase programe care reunesc cetățenii cu Europa, indiferent de domeniul de politică, sunt foarte importante, iar Parlamentul European sprijină aceste programe, printre altele programul LITER. De altfel, tatăl acelor două tinere care au o diplomă de studii superioare și care, cu toate acestea, nu-și găsesc un loc de muncă, nu este un caz izolat în Europa. Iată de ce prin uh, noi socialdemocrații am afirmat că garanția pentru tineri trebuie să se extindă și să includă și persoanele uh, cu o vârstă ceva mai înaintată, care nu reușesc să-și găsească un loc de muncă. Șomajul uh, poate fi combătut doar în statele membre. Putem pune uh, la dispoziție fonduri pentru investiție, același lucru e valabil și pentru zonele rurale, uh, pentru a crea locuri de muncă, pentru că acolo unde există un șomaj sporit, există și un șomaj în rândul tinerilor. Pentru noi este foarte important ca regiunile europene să nu dispară ca tinerii, să nu fie nevoiți să migreze. În acest sens avem nevoie de investiții care să consolideze economia la fața locului. Doar așa pot fi create noi locuri de muncă indiferent dacă un tiner are o, o diplomă de studii superioare sau nu. Pentru noi, întărirea rolului femeilor și consolidarea posibilităților pe care acestea le au de ocuparea forței de muncă joacă un rol important. Parlamentul nu um, luptă doar pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, ci și pentru egalitatea de șansă pentru femei. Multe femei trăiesc în condiții precare ele intră în vizorul nostru nu doar de ziua femeii, din fericire însă nu reflectă situația generală. Noi vom face eforturi în continuare în Europa pentru a realiza egalitatea de gen în Europa. Trebuie să luptăm în continuare. Thank you. And... Mulțumesc, doamna Lopez. Two minutes. <laughs> Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc pentru intervenții și să fac câteva observații. Programele, trimiterea care s-a făcut la aceste programe, toate sunt importante. E important să menținem programele de sprijin, garanția pentru tineret și alte, bugetul care este alocat pentru Orizont 2020, care este foarte important pentru noi și alte proiecte pe care le-am amintit. Credem de asemenea că este important ca bugetul european să fie mai bine distribuit și ca acesta să fie cu adevărat țintit înspre crearea de locuri de muncă, mai precis locuri de muncă de calitate pentru tineri. Referitor la ce spunea domnul Bernardo de la numărul 197, suntem de acord. Politicile trebuie schimbate din temelie am spus că, într-adevăr, dacă politicile actuale nu vor fi schimbate, va fi foarte greu să putem ieși din această situație de criză atât de gravă precum cea cu care ne-am confruntat sau o recesiune atât de gravă precum cea cu care ne-am confruntat fără a veni cu o politică socială și economică diferită. Pentru a conchide două observații foarte succinte referitor la subiectul egalității și zonelor rurale. Uh, pentru noi, în zonele rurale, ni se pare eh, fundamental să fixăm populația în teritoriu și în acest sens există o serie de criterii importante. De pildă, a dispune de aceleași servicii în, zona, în zonele rurale ca cele de care se dispune în zonele urbane, lucru care nu se întâmplă, din păcate, mai ales în sudul Europei. În rest, la țară, în zonele rurale, este important să se poată trăi cu salarii decente. Acest lucru uh, înseamnă ca prețurile care se achită producătorilor să fie prețuri corecte, prețuri care să nu fie fixate de uh, marile suprafețe, de, uh, suprafețe comerciale care doresc să tragă prețul în jos. Iată de ce este important. Uh, există un deficit de tineri și de femei în zonele rurale, iar în sudul Europei ne confruntăm cu uh, un exod al populației. Iată asupra ceea ce trebuie să lucrăm. Mulțumesc! Um. Mulțumesc foarte mult. Sunt foarte conștientă că nu facem decât să zgâriem la suprafața acestui subiect, dar ehm, asta este ideea. Vreau să răspundeți la această întrebare. Câți dintre dumneavoastră considerați că Europa face suficient în prevința șomajului în rândul tinerilor? Face destul Europa? Vă rog, bun. Câți dintre dumneavoastră credeți că Europa trebuie și poate să facă mai mult eh, în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor? Da, cred că este important uh, să arătăm care, cât de mare este frustrarea dumneavoastră și noi, ca membri aleși, trebuie să reținem acest lucru. Sper că cineva face o fotografie, pentru că este o observație profundă. Mulțumesc. Bun, voi trece mai departe la următorul subiect care creează multe dezbinări privind globalizarea și o distribuire corectă. Globalizarea a fost de un mare ajutor, dar poate că unii nu beneficiază de ea. Astfel încât vom continua în același format și pentru a porni discuția, îi dau cuvântul ă, Nataliei, care este șef ă, al ă, biroului Oxfam. Mulțumesc! voi începe cu o întrebare ca să vă pun pe gânduri. Știți câți oameni sunt în risc uh, de a ajunge în situația de sărăcie în Uniunea Europeană? Dacă vă gândiți, Europa este unul dintre cele mai bogate continente. Câți oameni sunt supuși riscului sărăciei? 1 din 10, 2 din 10, Adevărul este că vorbim despre unul din patru cetățeni. Asta înseamnă 123 de milioane de cetățeni europeni care sunt supuși acestui risc. În același timp, Europa este patria 423 de miliardari și uh, vorbim în lume de unul din trei oameni care trăiesc în sărăcie. Și aici nu este vorba despre raritate, este vorba despre alegerea politică. Fostul președinte Obama a spus că o lume în care 1% controlează la fel de multă avere ca ceilalți 99% nu va fi stabilă. Globalizarea trebuie să funcționeze pentru toată lumea, nu doar pentru câțiva. Dacă există Opt oameni din lume care au o avere cât, a, cât are jumătate din populația lumii, ceva nu în ordine. Și uh, Uniunea Europeană este o putere economică imensă, este un lider global și rolul este să, să sprijine aceste țări în curs de dezvoltare, să eradicheze sărăcia și în același timp să se asigure că toate politicile europene contribuie la acest lucru și nu dăunează. Cum luptăm împotriva inegalității? În primul rând, vorbim despre politica de impozitare. Trebuie să redistribuim uh, bogăția și în același timp companiile trebuie să contribuie și guvernele au banii pentru a susține aceste servicii. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că companiile spun unde fac banii și unde plătesc impozitele. Este acel celebru raport care este în agenda următoare, raportul de la o țară la altă. Un alt domeniu în care Uniunea Europeană poate contribui pentru a face globalizarea funcțională este imigrația. Trebuie să fie clar că imigrația poate să fie în avantajul tuturor. Imaginați-vă, în 2015 imigranții au trimis de dor mai mulți bani în țările în curs de dezvoltare decât banii care ajungeau în mod normal ei. Deci avem nevoie de o nouă descriere a imigrării care să vorbească despre oportunități. De aceea Oxfam vorbește despre economie umană care îi pune pe oameni în centrul tuturor deciziilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum uh, parlamentari Daniel Caspari, grupul uh, Partidului Popular European. Bun venit, Daniel, mulțumesc. Stimați cetățeni, globalizarea are loc și ne aflăm în fața posibilității de a coopera la globalizare sau de a o lăsa deoparte. Uh, în țara, în, în lumea actuală, există o singură țară care nu face parte din curentul global, este Corea de Nord. Și faptul că oamenilor le merge atât de rău este cauzat de dictatorul inuman, dar și de faptul că această țară este ruptă de fluxurile de marfă din lume. Dacă vrem să participăm, trebuie să creăm noi globalizarea și trăim într-o lume în care atunci când vorbim despre o hotărâre din țara noastră, avem instituții naționale este vorba despre parlamentele naționale, acolo se hotărăște care este dreptul. În Uniunea Europeană, noi parlamentarii europeni și cei de la Consiliul Europei hotărăsc, dar un guvern mondial nu există care stabilească regulile pentru toată lumea. Deci avem fie posibilitatea ca globalizarea să fie determinată de cei mai bogați, cei mai necinstiți sau cei mai rapizi, sau avem posibilitatea de a crea noi globalizarea acționând în calitate de comunitate internațională și stabilind reguli, ceea ce Uniunea Europeană face de mulți ani prin uh, parteneriatul nostru sau prin acordurile de comerț exterior, pentru că noi la Uniunea Europeană avem uh, contracte uh, cu sute de țări, 40 de acorduri care funcționează ca pe plan economic și acum patru săptămâni tocmai am încheiat un tratat între Uniunea Europeană și Canada. De aceea pentru noi este foarte important, nu pot să vorbesc despre grupul meu, dar eh, cred că în momentul de față avem o treime din Parlamentul European și deci suntem cel mai puternic grup noi ne dorim uh, tratate internaționale, vrem să avem un drept internațional care să fie aplicabil, dar mi-aș dori să nu venim doar cu cifrele uh, negative. De pildă, aceste cifre privind sărăcirea nu ne ajută. În Asia, China și India, sute de milioane de oameni au fost eliberați de sărăcie prin globalizare și, și, noi, și la noi în Europa sunt uh, prețuri bune și multe locuri de muncă care sunt avantaje ale globalizării. Mulțumesc foarte mult. Și acum dau cuvântul uh, doamnei Șaca de la grupul ALDE. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Cred că este o ocazie minunată de a vă avea pe atât de mulți aici și credeți-mă că muzica nu e totdeauna aici, dar mă bucur că ați adus-o dumneavoastră pentru că a fost uh, foarte revigorată și e bine ca din când în când să aniversăm ce am realizat aici. Asta nu ne face să nu vedem îngrijorările legate de sărăcie, de inegalitate și de rolul nostru în lume și cred că este esențial să fim conștienți de aceste lucruri. Dar trebuie de asemenea să reținem și poate că să apreciem un pic mai mult că oamenii din Europa au parte de cea mai bună viață și chiar trebuie să ne uităm cum putem uh, susține acest lucru, cum îl putem menține într-o lume în schimbare rapid. Uh, cineva din alt grup politic a spus-o deja, uh, va avea loc o mare creștere economică în afara Uniunii Europene. Uh, creșterea economică în altă parte nu este bună numai pentru a scoate pe oamenii sărăcii și pentru a dezvolta economie, este bună și pentru noi. Însă trebuie să ne asigurăm că nu este vorba despre un concurs pentru a ajunge la punctul limită al globalizării, um, căutarea celor mai scăzute standarde pentru ca marile companii să poată facă mari profit profituri. Trebuie mai degrabă să ne asigurăm că avem reguli clare, că de pildă avem un ghid privind comerțul și investițiile pentru a echilibra uh, capacitatea noastră economică, care să spună că dacă trebuie să exportați, dacă vreți să exportați în Europa, trebuie să respectați anumite standarde. Trebuie să facem un mare efort pentru a proteja mai bine mediul, siguranța alimentară, drepturile consumatorilor și alte drepturi fundamentale prin reguli uh, globale și uh, prin uh, utilizarea uh, capacității noastre economice. Este totdeauna perfect? Nu, dar cred că am văzut o atenție sporită în ultima vreme și discuții legate de cum ar trebui să arate în continuare comerțul. Și sunt încântată să văd că această discuție vie a dus la o nouă agendă comercială care include politici comerciale și uh, le implică în valorile pe care uh, le prețuim aici și înseamnă comerț pentru toată lumea. Ideea nu este să atacăm globalizarea în sine, pentru că în ciuda ambițiilor și capacităților noastre nu putem schimba acest lucru, ci mai degrabă trebuie să uh, avem un set de reguli care să determine globalizarea, să o definească și să ne asigurăm că sunt bazate pe valorile noastre și că încearcă să atingă standarde mai ridicate și mai inegalitate. Mulțumesc! Avem deja doi vorbitori care își doresc să ia cuvântul. Deci 4, 2, 4. Vă rog, aveți cuvântul. Goedemiddag, beste leden van het parlement. Goedemiddag, meneer de voorzitter. Bună ziua, stimați membrii Parlamentului European și doamna președinte. Mă numesc Ștefan Matuedis și sunt din Anver. Cam la o oră de aici, spre nord. În tot dacă vă ridicați și lăsați microfonul în pace, se va auzi mult mai bine. Am văzut o tendință de a îmbrățișa microfonul, dar nu, se aude bine așa, deci puteți să relua. Mulțumesc. Bun, bună ziua, stimați membrii Parlamentului European, bună ziua, domnul președinte Stefan Maturilis este numele meu, sunt din Anver, la cam o oră distanță de aici, de Bruxelles. Sunt de asemenea membru al Asociației Studenții pentru Europa, o asociație din Anver, care este parte uh, a Asociației Internaționale Stand Up for Europe. O întrebare pe care aș dori să o vă pun astăzi este Știți că cele mai bogate 50 de companii din Europa nu plătesc decât 2% din impozite? Uh, cum am putea rezolva această problemă? Cum ne-am putea asigura că aceste corporații își plătesc taxele și că armonizarea impozitelor uh, este îmbunătățită? Pentru că ce putem să facem? Ce putem face împreună? Uh, altfel, țările se vor lupta între ele și cine vor fi mari câștigători? Marile companii. Deci ce am putea face? Asta am dorit să știm uh, noi, cele două asociații din care fac parte. Mulțumesc! Um... strong support for your question. Văd că întrebarea dumneavoastră are un sprijin solid. Uh, mai vreau să văd niște numere. 4, 2, 6 cere cuvântul și apoi 104. Yes, 46. 426, vă rog. Uh, Goedenamiddag. Um... Bună ziua, Srumural este numele meu și eu vorbesc în numele asociației Students for Europe din Anvers și uh, Stand Up for Europe. Și eu doresc să susțin ce a spus colegul meu, sunt absolut de acord cu el, dar aș dori de asemenea să vă pun pe gânduri în legătură cu uh, temerile născute de schimbările climatice. Oamenii se tem să fie antreprenori din cauza tuturor poverilor uh, cum ne putem asigura că există mai multă încredere în acest domeniu? Cum îi putem încuraja pe oameni să facă parte dintr-o economie foarte sănătoasă? Mulțumesc. Acum 104. Domnule, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor. În numele meu Jean-Louis Rosignon. Sunt un cetățean european cât se poate de obișnuit pentru a continua întrebările anterioare, am o întrebare generală, pentru că mi se pare că există o impresie în toată Europa că Europa nu poate decât să spună trebuie să faceți scutare, trebuie să faceți scutare, fără a avea un impact restrictiv în ceea ce privește deciziile statelor membre. Deci întrebarea mea este și cred că este uh, o întrebare care se pune în Europa. Există o mare prăpastie între ce auzim și ce se întâmplă în realitate. Aș dori să cunosc părerea dumneavoastră în legătură cu acest lucru. Mulțumesc. 140. 140. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Sunt Maurizio Brucchi. Sunt din Abruzzo și împreună cu alți primari uh, sunt uh, reprezentant al Italiei Centrale, uh, zonă care a fost afectată de cutremur, de o vreme extrem de nefavorabilă. Vorbim despre locuri de muncă, despre siguranță și securitate, Uh, toate aceste uh, fenomene pe care le trăim. Parcurgem o perioadă foarte dificilă pentru noi, pentru că cetățenii pleacă din uh, orașe și dacă lucrurile continuă așa, nu o să avem un viitor. Deci am venit să cerem ajutorul Europei. Europa deja face o serie de lucruri pentru noi, dar am vrea să facă mai mult. Am vrea să fie mai aproape de noi, pentru că ceea ce s-a întâmplat în zona noastră a fost extrem de serios și pentru evenimente serioase ai nevoie de măsuri cât se poate de serioase. Am uh, cerut autorităților guvernamentale și regionale să facă ceva pentru noi. Acum uh, cerem uh, Europei să facă ceva pentru cetățenii din Abruzio, din Umbria, să fie mama acestor teritorii avem nevoie de ajutorul dumneavoastră și îi mulțumim președintelui Tajani pentru că ne-a dat această posibilitate. Suntem aici un grup de primari care uh, se confruntă în fiecare zi cu problemele localităților afectate de cutremur. Nu avem uh, prea multe școli, copiii trebuie să fie uh, educați, uh, clădirile se prăbușesc, uh, economia este îngenunchiată. Deci Europa trebuie să facă mai mult pentru teritoriile noastre. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că sunteți aici și cred că uh, suntem cât se poate de alături de comunitățile dumneavoastră. Uh, o să luăm o a cincea întrebare, 159. Da, vă rog. Bună ziua tuturor! Nu vreau să pun o întrebare, ce vreau să îi spun domnului Caspari, uh, căruia îi mulțumesc că a fost aici să ne primească în legătură cu globalizarea. Știm că acest lucru pune probleme uriașe, economice, simbolice, culturale, tot ce vreți, tot această, acest evantai. Și nu este o problemă univocă. Uh, faptul că toate aceste probleme care tulbură toată lumea uh, de aici până uh, în Africa, dacă nu însoțiți globalizarea în sensul cel mai clar, cel mai direct, cel mai brutal, uh, atunci e Corea de Nord. Tot ce a spus acum, ați redus toată problematica la Corea de Nord. nu numai că acest lucru mi se pare necinstit din punct de vedere intelectual, dacă îmi permiteți, dar uh, ceea ce vreau eu să vă spun este că acest lucru deturnează o mare parte a europenilor de la proiectul european. Sunt uh, proiect, uh, sunt pro proiectele europene, sunt proiecte care îmi sunt foarte dragi, însă simbolistica prin un astfel de discurs poate să îndepărteze o mare parte a cetățenilor uh, europeni. Vedem bine acest uh, lucru în Franța cu rezultatele uh, politice din trecut și viitoare. Trebuie să împiedicăm ca cetățenii să fie Uh, pur și simplu dezgustați de uh, situația europeană și să deturnăm lucrurile de pe calea cea bună. Mulțumesc! Și acum să ne întoarcem la eurodeputați. Aveți uh, un evantai de probleme, implicare, solidaritate, fiscalitate și acest decalaj între ceea ce facem și Uh, ceea ce spunem și ceea ce facem. Domnule Caspari, aveți cuvântul. Da, vă cer cam multe pentru două minute. Ceea ce ați spus este una dintre principalele probleme. Avem numai două minute la dispoziție și asta este lucru uh, cel mai important. Tema des uns, ich glaub... Când e vorba de justiția fiscală în Europa, cred că este un uh, subiect care motivează toate grupurile politice și uh, este de asemenea un motiv uh, pentru nemulțumirea cetățenilor. Noi în Parlamentul European am fi avut deja o majoritate amplă pentru a rezolva problema, însă statele membre nu ne-au dat uh, competența pentru a rezolva această problemă. Competența fiscală este o competență națională. Iată de ce nu putem aborda această problemă. E o problemă care mă confrunt tot timpul în activitatea mea de zi cu zi, și anume că cetățenii uh, văd acest aspect uh, în uh, activitatea Uniunii Europene, însă statele membre nu ne-au dat competența care ne-ar permite să rezolvăm această problemă, iar cetățenii nu sunt nemulțumiți de statele lor, ci sunt nemulțumiți de Europa. Iată de ce ar trebui să purtăm o dezbatere reală referitor la uh, cine ce competențe în Europa ar trebui să aibă. Cred că este o competență care ar trebui în viitor să revină Uniunii Europene, pentru că în caz contrar nu vom putea rezolva problema. În al doilea rând, asistența pentru uh, regiunile care au suferit dezastre naturale. Aici, uh, din fericire, Uniunea Europeană a, um, are câteva programe de ajutor. Cred că Uniunea Europeană ar, ar putea să facă mai multe, însă, să fim sinceri, Uniunea Europeană nu va putea rezolva totul. Foarte multe lucruri trebuie rezolvate um, și asumate la noi acasă, în regiuni. Uneori am impresia că Uniunea Europeană își asumă prea multe pentru a nu uh, exista neînțelegeri, putem și trebuie să ajutăm, însă nu trebuie să neglijăm și faptul că uh, politicienii poartă răspundere în statelor membre și uh, statelor revin anumite competențe în ceea ce privește uh, prevenirea dezastrelor. Și în al treilea rând, uh, timpul e prea scurt pentru a vedea toate întrebările. De ce se îndepărtează atât de mulți oameni? atunci când lucrurile nu merg bine la noi acasă, cetățenii înțeleg foarte bine ce partid politic reprezintă ce obiectiv, cine este pentru ce și cine împotriva ce. După care trag concluziile. În timp ce, în ceea ce privește uh, Uniunea Europeană, tot timpul mass media spune Uniunea Europeană a decis asta, ce puțin la mine în Germania. Uh, nimeni nu vorbește despre faptul că ne luptăm pentru a găsi cea mai bună soluție, că există persoane cu convingeri diferite. Oamenii nu primesc această imagine. În cele din urmă vor avea de câștigat doar extremiștii și populiștii și o problemă reală. Trebuie să facem mai multe pentru ca cetățenii să înțeleagă că avem păreri și convingeri diferite. Thank you and immediately... Mulțumesc și dau cuvântul acum uh, doamnei Șaca. Mulțumesc, doamna vicepreședinte, mulțumesc pentru uh, uh, întrebările foarte bine formulate. Avem într-adevăr foarte mult de lucru. Evaziunea fiscală, fiscalitatea incorrectă pentru corporații sunt probleme pe care le putem aborda la nivel european dacă avem un teren de egalitate. Aceleași reguli trebuie să se aplice tuturor. Problema cu care ne confruntăm acum este că guvernele statelor membre concurează unele cu uh, celelalte oferind uh, Uh, procentaje mai scăzute de fiscalitate și uh, uh, aranjamente uh, speciale acestor uh, corp corporații. Eh, doamna comisar eh, Veisager, eh, care răspunde de problemele antitrust, analizează astfel de probleme în cazul Apple, să vedem dacă a fost vorba de ajutor de stat sau nu. Deci avem nevoie de abordare comună și cred că putem să facem lucrurile mai bine împreună. Apoi, cum putem să uh, încurajăm spiritul întreprinzător. Sigur, este o problemă foarte importantă și am să vă dau un exemplu pentru că consider că este mult de făcut, dar atunci când este vorba de piața unică de digitală, încercăm să facem acest lucru. Există multe posibilități, se creează locuri de muncă de uh, firmele informatice, însă există obstacole artificiale pentru că există 28 de uh, seturi de reguli uh, pentru diferite politici. Deci trebuie să ne asigurăm că mm, uh, avem o piață unică offline, dar de asemenea și o piață uh, digitală unică. Apoi, problema legată de cutremure. Uh, sigur, calamitățile naturale care au avut un impact îngrozitor, sunt multe provocări zilnic la nivelul Uniunii Europene, sunt lucruri care ne mișcă foarte tare, însă vreau asigur că președintele Tajani în fiecare zi se preocupă de ceea ce se întâmplă în uh, Italia. Nu trece o zi fără ca acest lucru să se întâmple. Uh, vreau să mai adaug un lucru. În primul rând, avem nevoie de un leadership politic uh, mai consolidat la nivel statal Uh, nu sunt eu cea care trebuie să vorbesc de uh, ceea ce face Europa, dacă este bine sau uh, rău, dar politica de apărare, piața digitală, agricultura, cred că uh, ar trebui să ne oprim să vorbim despre Europa tot timpul și să ne angajăm în discuții în legătură cu uh, politica cea mai adecvată în diferite dom domenii. Și văd că cei care sunt prezenți aici sunt angajați pe această direcție. Vă mulțumesc uh, amândurora și tuturor celor care au contribuit. A treia Uh, tema pe ordinea de zi. După cum știți, Regatul Unit uh, a votat să părăsească Uniunea Europeană. Articolul 50 va fi invocat săptămâna viitoare. O să o rugăm pe Selin Geisman, vicepreședinte și uh, ofițer internațional a organizației uh, Young Europeans France, uh, să privească puțin în viitor și uh, să abordeze această uh, temă, uh, Europa celor 27 de state membre. Mulțumesc! Domnule președinte al Parlamentului European, Domnule președinte al Parlamentului European, doamnă vicepreședinte, domnilor și domnilor, eurodeputați, reprezentanți ai societății civile, care a fost sentimentul dumneavoastră uh, în 2016? 25 mai 2016, atunci când uh, Regatul Unit a hotărât uh, să uh, părăsească Regatul Unit. Ironia sorții arată că noi suntem cei care vom suferi pe termen lung consecințele Brexitului. Apoi, mânia a înlocuit tristețea, pentru că am văzut care este viitorul uh, generației noastre. Trecutul a votat pentru uh, viitor. Brexitul este un hold-up uh, pentru tineret. Cetățenii europeni trebuie să creadă în Uniunea Europeană, să viseze la noul proiect european. Astăzi, din păcate, lucrurile nu stau așa și acest lucru poate fi văzut la fața locului. Cetățenii și-au pierdut încrederea în instituțiile europene. Este uh, urgent să facem ceva până când nu va fi prea târziu. Misiunea noastră este uh, să redăm uh, încrederea, speranța. Parlamentul European trebuie să aibă mișloace de a acționa pentru uh, a recâștiga încrederea cetățenilor pe care îi reprezintă. Dacă euroscepticii, populiștii și xenofobii uh, pot să uh, acționeze uh, liberi, avem nevoie de o Europa întărită care să facă Europa mai bună. Cu două săptămâni în urmă, în Franța a fost convocată o convenție europeană Europeană a Tineretului, uh, unde au participat 150 uh, de tineri uh, din toate zonele. Am reușit să scriem, să elaborăm o Constituție Uh, cu 12 capitole. Acest uh, succes arată că generația noastră face tot ce poate pentru a merge mai departe, cu propuneri constructive pentru viitorul nostru comun. Vrem o Uniune mai democrată, mai unită și mai integrată. Vrem să dăm cuvântul uh, tinerilor. E vorba de o Europa nouă, mai încrezătoare, mai curajoasă Trebuie să construim împreună Uniunea pe care o dorim și nu cea care ne este impusă. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul eurodeputaților care vor interveni. Dau înainte de toate cuvântul domnului Castaldo. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dragi prieteni, dragi colegi, Uniunea Europeană este reprezentată de cetățenii săi. Microfonul. Îmi cer scuze. Funcționează foarte bine. Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi prieteni și dragi colegi. Uniunea Europeană este cetățenii săi, iar ocazii precum cea de astăzi sunt de importanță absolută. Împreună trebuie să ne hotărâm viitorul. Poporul britanic a ales să părăsească Uniunea Europeană și este fără îndoială una din cele mai mari provocări de la fondarea Uniunii Europene. Ni se cere să ne adaptăm uh, vremurilor, dar poate că ar trebui să facem exact contrariul. Un moment dificil poate tra- fi transformat într-o șansă. Această dezamăgire a cetățenilor față de Uniunea Europeană reprezintă principalul motiv al acțiunii Uniunii Europene. Trebuie să găsim o cale de a schimba cursul. Uniunea Europeană a fost creată pentru a asigura pacea și prosperitatea pe continent. Astăzi însă paradigma austerității aplicată de Uniunea Europeană îi condemnă pe cetățeni la sărăcie. Politicile nu sunt niciodată neutre, iar în ziua de astăzi Uniunea Europeană aplică politici care agravează inegalitățile în interiorul statelor membre, dar și între acestea fără o schimbare de curs, nu putem readuce Uniunea Europeană pe drumul cel bun și uh, în acest sens avem nevoie de instrumente care să servească interesul cetățenilor. Europa socială și justă poate fi realizată doar uh, atingând obiectivul ocupării de plină a forței de muncă, obiectiv de altfel menționat în tratat, consolidând în acest fel democrația participativă. Din nefericire, Carta Alba al Juncker arată o greșeală obișnuită. Uh, propune o gamă amplă de instrumente, fără a propune însă modificări la adresa politicilor. Având în vedere contextul actual, Brexit ar putea să fie prima piesă care cade într-un efect domino. Nu mai avem timp. Avem obligația morală și istorică de a face tot ce ne stă în putință pentru a schimba cursul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Am uitat să vă spun că domnul Castaldo reprezintă grupul Libertatea Europei și Democrație Directă. Trec acum la doamna Rodrix, care reprezintă grupul socialiștilor și democraților. Bună ziua tuturor! Bun venit în Parlamentul European! Selin, te-am ascultat cu mare atenție, ne aflăm aici pentru a te asculta și doresc să rețin mesajul pe care l-ați transmis când ați organizat această mare întâlnire uh, la dumneavoastră. Iată ce trebuie să facem. Am să trec acum în limba engleză pentru a spune că veniți cu mesajul corect pentru viitorul Uniunii Europene. Mesajul pe care ar trebui să-l adoptăm la Roma atunci când ne vom întâlni pe data de 25. Trebuie să spunem fără echivoc că avem nevoie de un nou plan pentru viitor. Miza e pacea și prosperitatea. Dar, înainte de toate, stilul nostru de viață, dreptul nostru la fericire. Tinerii în Europa sunt cei care pot transmite acest mesaj și trebuie să faceți acest lucru. La Roma, 60 de ani mai târziu, constatăm că Uniunea Europeană nu mai poate să se rezume doar la o piață trebuie să fie o entitate politică, economică, socială, culturală, de plin formată, cu o temelie solidă. Și cred că înțelegi foarte bine, în acest sens, condiția e ca cetățenii europeni să devină pe deplin cetățeni. Iată mesajul pe care îl transmiți. După care trebuie să prezinți și argumente solide pentru a-i convinge pe ceilalți. De ce avem nevoie de Europa? pentru că ne putem descurca mult mai bine împreună. Putem afronta schimbările climatice, putem face ca comerțul să se traducă în locuri de muncă mai bune, putem profita la maxim de revoluția digitală, putem să ne asigurăm că toată lumea uh, care lucrează are acces la prestații sociale, nu dorim să ne îndepărtăm de tineri. Și dorim de asemenea să ne asigurăm că Europa va oferi uh, Um, pe scară largă locurile de muncă de care avem nevoie pentru un viitor mai, mai bun. Iată mesajul pe care trebuie să-l transmitem astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați venit alături de noi. Mulțumesc. Puteți să vă coborâți cartonașele. Acum uh, apare un moment dificil pentru că s-au prezentat foarte multe persoane, cel mai mare număr de persoane de până acum. Voi dezamăgi câteva persoane, dar am să încep cu 690. 690, vă rog. Mă numesc Julian Schulz, vin din Germania, am 17 ani și voi, mă, mă voi prezenta pentru prima dată la vot în acest an nu pot decât să fiu de acord că uh, sunt, fac parte din acea generație care uh, este răspunzătoare de viitorul Europei. Iată de ce doresc să vă spun că este foarte important să includeți pe cei de vârsta mea, să le dați o uh, pregătire concretă, posibilitatea de a alege, pentru că doar așa se asigură interesul pentru politică. Politică pe care generația mea de altfel o respinge masiv. Am văzut acest lucru în cadrul Brexitului, unde foarte mulți tineri nici măcar nu s-au prezentat la vot și cred că este un lucru foarte important care trebuie evitat. Ideea e că tinerii trebuie să fie interesați de Europa și de politică în general, iar, drept rezumat, doresc doar să vă spun că Europa trebuie să fie um, un motiv pentru a încuraja tinerii uh, să urmeze o formare politică. Acum, 321. 321, 321 vă rog. 321, știți cine sunteți? Da, foarte bine, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor, mă numesc Ana, studiez la Universitatea din Maastricht. Sunt asociată la grupul Stand Up pentru ca cetățenii statelor membre să fie implicați în construcția europeană, ar fi important ca cetățenii să înțeleagă avantajele acestei construcții. De pildă, diferitele libertăți pe care le oferă cetățenia europeană. O Europa unde instituțiile sunt supranaționale pare mult prea îndepărtată de statele membre. Ce inițiative veți lua pentru a dezvolta o conștiință europeană care lipsește Uniunii Europene și care reprezintă o provocare existențială? Pe scurt, cum uh, veți face ca europenii să aibă chef de mai multă Europa? Cum veți ieși din buna instituțiilor? Vă mulțumesc! Mulțumesc! și foarte uh, și felicitări pentru colegi care uh, au făcut ca această poză să iasă excelent. De obicei nu suntem de acord cu aceste inițiative în sală, dar de această dată aveți voie. Acum 809 în spatele sălii. Cred că e în spate de tot. Da. Bună ziua! Mă numesc Laura și eu vin din Würzlen. Iar pe ordinea de zi se spune că trebuie să discutăm despre cum putem crea un viitor mai bun, cum putem găsi soluții comune și cred că în ceea ce privește problema refugiaților trebuie să găsim soluții mai bune, mai ales în ceea ce privește unitatea, pentru că țări precum Polonia nu iau refugiați și cred că noi, Germania, de pildă, a preluat foarte mulți refugiați. Tit că Angela Merkel a procedat bine, însă cred că e nevoie ca țări eh, precum Polonia să, se, eh, să fie disponibile să preia refugiați pentru a avea Europa unită. Iată ce vreau să spun. And the final speaker... Ultima persoană care va lua cuvântul, 609. 609. Mulțumesc foarte mult. Sunt Sonia care reprezintă tinerii federaliști europeni. Anumite persoane au aplaudat faptul că Brexit înseamnă că Uniunea în sfârșit va înainta și va deveni mai inclusivă pentru că țara care nu dorea mai multă integrare a părăsit grupul. Este însă un lucru dubitabil. Uneori impresia e că Uniunea Europeană s-a concentrat mai mult asupra integrării economice sau asupra unor chestiuni practice, precum securitatea. Am uitat însă că Europa noastră este, înainte de toate, un proiect politic bazat pe pace, solidaritate și prosperitate. Întrebarea mea, prin urmare, e următoarea. Cum facem ca Uniunea Europeană să devină mai puternică, chiar dacă în curând va fi doar Uniunea 27 de state? Mulțumesc! Thank you. Now. Și eu vă mulțumesc. Acum dau cuvântul celor doi colegi. Doamna Rodriguez, voi începe cu dumneavoastră, mai ales această ultimă întrebare, cum putem face ca Europa să devină mai puternică? Da, mulțumesc. Mulțumesc. Eu am să mă concentrez asupra acestui fir al discuției cum putem face să răspândim încă o dată entuziasmul pentru Europa, dorința de Europa? Dați-mi voi să vă spun câte ceva din uh, propria mea experiență. Eu am început cu uh, o experiență pre-Erasmus. Uh, am studiat împreună cu studenți din toată Europa, de altfel din toată lumea, lucruri care mi-a schimbat viața și sunt convinsă că și voi ați beneficiat de această oportunitate și știți că în urma unei asemenea experiențe vi se schimbă viața. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este avem nevoie de mai multă experiență colectivă, conlucrând pe toate fronturile, la primul loc de muncă atunci când uh, locuim într-un nou oraș, într-un oraș european, ne facem prieteni, um, colaborăm pentru a crea ceva nou în artă sau știință, colaborăm în scopuri umanitare. Nu pot să uit de pildă, de momentul în care am atins apogeul crizei refugiaților și am văzut tineri violenți în Europa, de, îmi cer scuze, am văzut cum tinerii din Europa luptau pentru a găsi un răspuns la criza refugiaților. După care colaborăm cu țări terțe de peste tot uh, din lume pentru a le ajuta să beneficieze de oportunitate. În toate aceste inițiative, tinerii europeni colaborează și pot transmite acest entuziasm pentru Europa celorlalte generații. Încă o dată, bun venit în Parlament, pentru că avem nevoie, înainte de toate, de o nouă formă de democrație, iar cea de astăzi este un bun exemplu. Mulțumesc! Da, acum cuvântul domnului Castaldo. Domnule președinte, am să răspuns recurgând la câteva cuvinte în franceză, pentru că uh, mă consider un copil al generației Erasmus. Am, am petrecut doi ani din viața mea uh, în uh, Franța, studiind. Acum am să continui în limba mea în italiană. Răspunzând la prima întrebare, cum să implicăm pe tineri cu adevărat? Pentru a face acest lucru, trebuie să începem să-i uh, implicăm în a participa în politică încă de la început, dându-le instrumente care să le permită să participe, de pildă tehnologia care îi va implica în politică. Primii pași, așadar, pe care putem să-i facem, ar fi de a crea o conștientizare politică reală. Cred că e ceea ce trebuie să facă Europa. Inițiativele cetățenești, de asemenea, trebuie consolidate. E un instrument care și-a dovedit uh, eficacitatea de multe ori există aspecte care se pierd pe parcurs. Ce putem face, de asemenea, pentru a ne asigura că cetățenii vor înțelege mai bine care sunt avantajele Uniunii Europene. Trebuie un pic uh, să ridicăm standardele. Deja ne concentrăm foarte mult asupra dimensiunii sociale. Nu a existat prea multă voință în trecut pentru um, acest obiectiv, putem face mai mult mai mult. De multe ori ne limităm la cuvinte frumoase, oamenii vorbesc despre Europa socială, dar trebuie să ne asigurăm că aceasta devine o realitate. Trebuie să ne îndreptăm în acest sens. Trebuie să facem uh, ca integrarea să devină mai bună, nu doar să impunem austeritate. Ar trebui să ne gândim uh, la munca noastră ca un serviciu pentru cetățeni. În continuare, solidaritatea față de refugiați. Anumite state au refuzat uh, să aplice cotele pe care noi uh, le-am rugat să le aplice. Există um, practic două măsuri, un lucru care de altfel ne distruge credibilitatea. Trebuie să luptăm, să combatem aceste duble măsuri. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că există mai multă voință pentru a pune în aplicare deciziile pe care le-am luat și măsurile pe care le-am stabilit. Pentru că, în caz contrar, vom combate simptomele și nu cauza. Mulțumesc și încă o dată le mulțumesc tuturor celor care au participat la discuție și trecem acum la un nou subiect, eh, siguranța și protecția cetățenilor în vremuri tulburi. Și eh, nu trebuie să vă spun eu ce eh, îngrijorări avem în privința siguranței, așa că îi voi da cuvântul imediat vorbitorului care va lansa conversația, domnul Bazra, de la Centrul Internațional pentru Studiul Radicalizării de la King's College Londra. Aveți cuvântul. Mulțumesc! Acum un an, atacurile de pe 22 martie de aici de la Bruxelles ne-au arătat că legătura între infracționalitate și terorism sunt reale. Ehm, frații albacradii care s-au uh, aruncat în aer la aeroport și la metrou aveau o istorie lungă de violență, multe uh, conflicte cu legea și perioade petrecute în uh, închisoare unde s-au radicalizat și în cele din urmă au făcut ce au făcut și în Europa aceasta este imagine pe care o vedem. Uh, infractorii, infractorii din diferite subculturi se amestecă mai mult decât oriunde și în multe țări europene. Cei mai mulți dintre cei care au mers în Siria erau deja cunoscut poliției pentru alte fapte decât cele extremiste. Deci avuseseră condamnări anterioare. Și încă o dată, stereotipurile care uh, se nasc în cadrul infracțional au joacă un rol în procesul de radicalizare. Uh, și au uh, și comportamente contradictorii. Adesea vând sau chiar consumă droguri în timp ce spun că luptă un război sfânt. Și vedeți acest lucru în cazul lui Anis Ambri de la Berlin sau al atacatorului de la aeroportul Orly. Deci, simplu spus, distinția între infracțiune și terorism a dispărut și aceasta ar trebui să determine și modul în care reacționăm noi de tipic propunerea, reacției pe care trebuie să o aibă Europa se concentrează mai ales pe o, un mai mare schimb de informații, fie că este în interiorul statelor membre sau între state membre. Și acest lucru, sigur, este bun, dar este important pentru ca cooperarea să fie eficientă, să avem încredere. Deci, Uniunea Europeană trebuie să creeze uh, rețele informale între practicienii contraterorismului astfel încât să se afle în aceeași cameră, să se cunoască și să poată facă schimb de bune practici și să-și îmbunătățească înțelegerea și tipul de reacție față de aceste amenințări. If I thought there were many dacă uh, am crezut că sunt uh, mulți vorbitori până aici, avem altceva puteți să lăsați uh, numerele jos, uh, am luat toate numerele. Acum, uh, europarlamentarii noștri, eu invit pe Brațul Mețola de la Partidul Popular European să răspundă. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Oricine care se gândește ca, la Bruxelles ca la o casă de parte de casă nu va uita niciodată clipele de panică, de furie și de neajutorare și suferință pentru victimele atacurilor de acum un an. Dar de la evenimentele cumplite uh, am ajuns la un alt rezultat pentru a contra această amenințare. Este vorba despre o abordare duală. Pe de o parte, să luptăm împotriva următoarelor atacuri și pe de altă parte să luptăm împotriva cauzelor uh, radicalizării. Dacă întreb pe concetățenii mei ce este mai important pentru ei, răspunsul este că uh, și-ar dori să se bucure de dreptul de a se simți în siguranță, să facă lucrurile pe care le-au făcut întotdeauna și să trăiască viețile pe care le aleg. În acest Parlament am încercat să accelerăm eforturile privind regulile Uniunii Europene, privind mai bună informare în legătură cu pasagerii care intră sau ies din Uniunea Europeană. Am introdus controle sistematice la granițele externe, am creat strategii împotriva radicalizării, am căutat banii uh, din care este finanțat terorismul și mai mult decât atât am sprijinit în mod uh, îmbunătățit victimele terorismului, pentru că terorismul lasă în urmă multe victime ascunse, astfel încât lasă o amprentă care durează generații. Trebuie să le dăm o voce acestor oameni, să-i ajutăm să se întoarcă la viață și să ne amintim de concetățenii pe care i-am pierdut. Putem fi mândri de această muncă depusă, dar nu este suficientă. Trebuie să continuăm, trebuie să lucrăm mai mult în ceea ce privește schimbul de informații, trebuie să ne asigurăm că sistemele noastre informatice pot opera în tandem, pentru că prevenția și urmărirea comportamentului infracționale trebuie să devină mai eficiente printr-un sistem european trebuie să folosim mai bine datele biometrice, de pildă problemele care au ieșit în evidență de atacatorul de la Berlin, care avea 14 identități, trebuie să dispară. Uniunea Europeană nu este singură în această luptă, terorismul este o amenințare globală care are nevoie de o reacție globală de cooperarea cu state terțe, iar măsurile antiteroriste trebuie să continue și sunt convinsă că până la urmă vom reuși. Mulțumesc. Și acum o invit pe uh, Monica Macovei de la grupul conservatorilor europeni. Mulțumesc, doamna președinte, și bună ziua tuturor. Uh, voi începe direct prin a răspunde întrebării lui Ryan privind cooperarea. Da, cooperarea între statele membre în ceea ce privește informațiile și schimbul de date este cea mai importantă și asta a lipsit și acest lucru a făcut uh, posibile atacurile teroriste. În ceea ce privește cooperarea, avem mai multe baze de date. Avem uh, da, baze de date privind Visa, avem Eurotag, avem uh, sistemul informațional Schengen și alte date. Baza de date a Interpolului, de pildă, pentru eventualele documente pierdute. Problema este că aceste baze de date până la acest atac de acum un an uh, erau pe jumătate goale, pentru că statele membre nu uh, au introdus informații. Există o tendință în toate țările de a păstra informațiile. Uh, serviciile secrete uh, nu vor să facă schimb cu alte forțe polițienești din alte state membre, fie pentru că nu au încredere în ele sau din alte motive. Acest lucru trebuie să se schimbe și a început să se schimbe. De pildă, Europol, care este o agenție europeană, a primit informații de la statele membre de la uh, primul atac de la Bruxelles au intrat 8 milioane de informații noi, deci într-un an. Toate statele membre trebuie să umple aceste baze de date cu informații, informații, informații corecte, complete și să, să o facă foarte rapid. Și astfel cooperarea uh, iar împiedica pe cei cu intenții teroriste să meargă din Germania în Belgia sau în Franța sau să intre în Uniunea Europeană sau să plece din Uniunea Europeană pentru a se duce în Siria și a se întoarce uh, cu o nouă identitate, pentru că și acest lucru este posibil. Deci uh, lucrăm și la bazele de date cu amprente și amprentele, la amprentele faciale, uh, toate aceste lucruri uh, uh, vor fi făcute la granițele externe ale Uniunii Europene. Și de asemenea, uh, în viitor, pentru că experții spun că amprentele nu sunt modul cel mai sigur de a identifica pe cineva pentru că pot fi schimbate uh, Ă, ne gândim și la următorul pas care ar trebui să fie amprenta afacerea sau amprenta dată de pe retină. Vă spun acest, aceste lucruri pentru ă, a sublinia că cooperarea este cea mai importantă și statele membre trebuie să înțeleagă că trebuie să coopereze. Altfel nu suntem în siguranță. Vrem să fim în siguranță. Suntem în acest parlament oameni din diferite țări ă, și cu toate acestea cooperăm și vorbim unii cu alții. Același lucru ar trebui să le facă și serviciile secrete și polițienești din statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc. Îmi cer scuze în avans. Numărul 3. Sunt David Bernes. Vremurile s-au schimbat. Există noi amenințări cărora trebuie să le răspundem cu noi măsuri. Uh, Uh, antevorbitorii mei au vorbit de multe măsuri care uh, ar um, contribui la o mai mare siguranță a cetățenilor. Cu toate acestea, nu trebuie nici să exagerăm pentru că cine sacrifică libertatea pentru siguranță le va pierde în cele din urmă uh, pe amândouă. Asemenea, măsuri de cooperare sunt bune pentru că există uh, legi care dau poliției și serviciilor secrete suficiente drepturi, trebuie însă să ne asigurăm să nu exagerăm și din cauza unui atac terorist uh, să limităm libertatea cetățenilor. Acesta este un avertisment. Sigur că siguranța este o prioritate, dar nu trebuie să-i sacrificăm libertatea. Mulțumesc! 245 urmează, numărul 245. Numele meu este Antonio Coelho, sunt din uh, Portugalia. Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru ocazia pe care ne oferiți și aș dori numele regiunii mele rurale din Nord să atrag atenția Uniunii Europene uh, asupra Eh, aspectelor legate de siguranță. grupurile eh, pentru protecția mediului sunt foarte active și în fiecare zi ne confruntăm eh, cu atacuri, atacuri cu arme avem aici mulți oameni din, la toate nivelurile și în toate categoriile care practică vânătoarea. Și vânătoarea este și ea un element al dezvoltării pentru regiunile interne ale țărilor care sunt practic izolate și vânătoarea este practicată de oameni din toate categoriile este vorba despre un element important pentru lumea rurală și lumea rurală este legată de natură și de conservarea naturii și trebuie neapărat să acționăm în numele vânătoarei pentru că ce se face în privința vânătorii este de asemenea un element al biodiversității. Promovăm de asemenea cultura, așa că trebuie să putem continua aceste activități în ciuda ecologiștilor adesea violenți. Mulțumesc. Numărul 571. Bună ziua! Sunt un membru al Partidului Creștin-Democrat Belgian și de asemenea sunt din Anvert. Cred că trebuie să ne concentrăm mult mai mult asupra sistemului informatic, asupra schimbului de date, care cred că este foarte important Astăzi este ziua internațională împotriva rasismului și a discriminării și cred că trebuie să ținem seama și de acest lucru. Trebuie să îi privim și pe semenii noștri și să privim și la ce facem noi. Uh, stigmatizăm oameni, uh, potențial teroriști care vin din țări nord-africane, spunem aceste lucruri. Trebuie să ne uităm la noi înșine și la modul în care gândim și modul în care abordăm pe oameni, pentru că adesea și noi facem discriminări. Asta am vrut să spun, că trebuie să ne amintim de acest lucru. Și, de asemenea, aș vrea să spun că domnul președintele Trump, care nu spus ceva despre Belgia. Cred că este important să reținem că miza este mult mai ridicată. Încercăm să rezolvăm probleme pe care le-am avut în trecut și lucrăm din greu pentru a împiedica acțiunile terorisme din viitor. Ultimul vorbitor, 148. 148, vă rog. Unu patru opt. Bun venit. Mulțumesc mina Anna Hansen uh, sunt din Danemarca. Există o mare nevoie de cooperare europeană în privința siguranței și de, de schimb de informații și de asemenea între forțele polițienești. Ar trebui să învățăm de la experiența celorlalți și să avem încredere unii în alții pentru a le oferi siguranța stăpânilor, ă, cetățenilor noștri. În programul de astăzi s-a pus întrebarea cum putem să prevenim uh, terorismul. Cred că uh, răspunsul se află chiar în cuvântul terorism. Nu trebuie să uh, încălcăm nici libertatea oamenilor sporind măsurile de monitorizare și Mă bucur că Uniunea Europeană face ce trebuie să facă uh, cu uh, armonizarea legislației, dar uh, statele membre trebuie lăudate pentru noua uh, lege privind datele personale care îi apără drepturile cetățenilor. Eh, legea privind datele personale este deosebit de importantă, de aceea dorința mea ar fi să vă continuați lupta pentru libertățile individuale pe tot continentul. Și mm, ar trebui să existe mai multă teroare ca să ne oblige să renunțăm la principiile noastre. Principiile eh, sunt importante chiar dacă acest lucru nu este foarte comod. Mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult și să ne întoarcem acum la doamnele Mețola și Macovei. Doamna Mețola, mai întâi. De data asta voi fi foarte strictă cu respectarea timpului. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte, pentru că în limba mea nu a fost vorbită până acum, o să vorbesc în malteză. Vreau să mulțumesc uh, tuturor celor care au participat la această dezbatere. Sunt de acord cu prima persoană care a luat cuvântul și anume că nu trebuie să facem prea mult, pentru că dacă vom uh, limita libertățile pentru care am luptat atât de mult în Uniunea Europeană, asta ar însemna că teroriștii au câștigat. Și pentru mine, m-am luptat atât de mult ca să mă asigur că țara mea se alătură spațiului Schengen, încât uh, dacă am renunțat la toate acestea ar fi uh, o înfrângere. De asta înseamnă că trebuie să luptăm mai mult pentru proiectul nostru european. Înseamnă de asemenea că trebuie să-i apărăm pe toți, pe fiecare toți cei care locuiesc la orașe sau în mediul rural. Sunt mamă, am copii care mă întreabă uh, de ce atunci când mă duc la școală sau când sunt într-un loc public, sunt soldați peste tot? Când uh, compar viața copiilor mei, felul în care trăiesc, cu modul în care am trăit eu ca și copil, viața copiilor mei este mult mai complicată, mult mai grea este mult mai greu pentru mine să asigur uh, siguranța copiilor mei decât a fost pentru părinții mei să-mi asigure siguranța. Trebuie să facem mult mai multe în legătură cu datele. Dacă dăm mai multe competențe uh, autorităților să facă schimb de date și de informații, atunci putem să punem capăt acestor atacuri care au loc astfel încât să nu trebuiască să vorbim despre un alt eveniment tragic în Parlamentul European. O să continuăm să luptăm și vă promit că asta intenționăm să facem în acest Parlament. Trebuie să găsim echilibrul între securitate și libertate. Doamna Macovei, din nou, avertizarea în legătură cu timpul. Mulțumesc, doamnă președinte. O să urmez uh, exemplul Robertei și o să vorbesc limba română, sperând că există și români în sală. Să întrebăm, sunt români în sală? Da, bun. Nu, nu am gândit și noi nu gândim aici în a reduce libertățile cetățenești tot timpul căutăm balanța între, întărirea securității și drepturile individuale pentru că tocmai asta este ideea să ne păstrăm stilul de viață sigur că uneori poate renunțăm la puțin din confort dar altfel nu vrem să atacăm uh, uh, dreptul la viață privată și așa mai departe. vreau să repet toate acele informații privind uh, criminal record privind amprentele toate aceste informații există în statele membre și au existat întotdeauna problema a fost că ele nu s au comunicat între statele membre și din cauza asta am avut atacuri teroriste și nu au fost identificați exact cum a ridicat uh, cum a pus problema uh, cel care a introdus această a kick out acest kick off această dezbatere cooperarea schimbul de informații informațiile există și atunci trebuie să le, să le dăm. Ce mai, uh, ce mai este foarte important? Transparența, de exemplu, ne luptăm pentru transparența proprietății proprietarilor reali ai companiilor tocmai ca să prevenim spălarea banilor care finanțează terorismul sau ne luptăm împotriva corupției sau a fraudei fiscale pentru că toate acestea uh, finanțează terorismul și asta este iarăși cum să spun un uh, uh, ajută cetățenii pentru că le salvăm din le salvăm uh, din, uh, uh, le economisim din banii pe care îi plătesc pentru taxe și impozite. Și aș mai spune câteva cuvinte la sfârșit mai avem nevoie deci să fim împreună dar avem totuși nevoie și de încrederea tuturor cetățenilor în instituțiile europene pentru că nu toate nu toți cetățenii uniunii au încredere în instituțiile europene și atunci trebuie să ne reformăm trebuie să fim mai puține instituții să cheltuim mai puțin bani fiindcă suntem deja prea multe și cheltuim prea mult. deci asta este foarte important și în niciun caz țări de mâna întâi și de mâna a doua. mulțumesc egali. Mulțumesc. Sper că vizitatorii nu se mai tem de mine atunci când lovesc cu ciocănelul pentru a menține uh, timpul. Trecem la o altă temă care interesează pe toată lumea, în legătură cu care e nevoie de o acțiune fermă, schimbările climatice. Și deja văd că oamenii doresc să intervină. Deci uh, am invitat uh, pe directorul uh, Friends of the Earth Europe, Magda Stoichevici, să ia cuvântul în introducere. Mulțumesc! Ne confruntăm cu urgențe planetare. Sigur, schimbările climatice nu sunt o glumă proastă, așa cum a spus-o Donald Trump. Lumea Uh, este pe calea uh, unor creșteri uh, ale temperaturii și Europa trebuie să facă ceea ce trebuie pentru a menține creșterea de temperatură sub 1,5 grade. Până în 2030 nu trebuie să mai folosim carburanții fosili, deci trebuie să scăpăm de toate dependențele de energia fosilă și trebuie Uh, să ne eliberăm din această capcană, mai ales uh, prin încetarea uh, finanțării infrastructurilor pentru combustibilii fosili. De asemenea, în același timp, trebuie să sporim folosirea energiilor regenerabile, accentul pus pe acestea, iar economiile noastre trebuie să devină economii circulare. Cetățenii sunt în avangarda acestor uh, transformări, ei se organizează uh, la nivel local pe proiecte de regenerabile, de eficiență energetică și încearcă să scape de această dependență de combustibilii fosili. Însă este nevoie și de factorii de decizie pentru a asigura această tranziție. Trebuie să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat deoparte Încerc, uh, uh, sunt poloneză, însă îmi este rușine de acțiunile guvernului meu în legătură cu clima și uh, energia. Trebuie să-i tragem pe toți la răspundere. Ce se face în legătură cu schimbările climatice și cu energia? și trebuie să întrebăm și membrii Parlamentului European pachetul energie pe care îl dezbateți care va ieși uh, din acest Parlament va fi oare mai ambițios uh, de cel care a intrat în Parlament sau mai puțin ambițios? Și acum uh, dau cuvântul domnului Ecaut, grupul verzilor. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor că sunteți aici. Dezbaterea unor astfel de probleme este extrem de importantă. De 60 de ani încoace, de când există Uniunea Europeană, am avut astfel de discuții. Dar vedeți și problemele cu care ne confruntăm, pentru că dacă ascultați tot ce s-a discutat în această după-amiază, se pare că toată lumea este de acord. Oricum, uh, să fiți conștienți că în acest Parlament avem uh, discuții politice uh, uh, aprige, există diferențe încă și trebuie să știți acest lucru. S-a vorbit despre evaziunea fiscală. Deseori îi auzim pe alții care spun, a, nu, este concurență fiscală, ceea ce înseamnă a spune lucrurilor altfel. De ce companiile își dau în judecată guvernele? Astfel de chestiuni trebuie discutate. Cei care vorbesc despre comerț sunt pentru ca aceste companii să poată să-și dea în judecată propriile guverne. La fel și cu schimbările climatice. Toată lumea spune cât de grozav este acordul de la Paris Acordul de la Paris uh, are o importanță fundamentală, însă trebuie să întrebi ce vei schimba în politica ta pentru a îndeplini obiectivele de la Paris. Vin din Olanda, am avut alegeri săptămâna trecută, numai trei partide uh, aplică acordul uh, de la uh, Paris. Socialdemocrații, liberalii Uh, creștini-democrații nu au făcut nimic și trebuie să discutăm acest lucru. Bun, extraordinar că avem 60 de ani de democrație, dar hai să terminăm cu cuvintele frumoase și să ne asigurăm că, într-adevăr, și facem ceea ce spunem că facem. Mulțumesc! O să Uh, primești premiul pentru eurodeputatul care a respectat uh, timpul de intervenție. Sunt uh, foarte mulțumit că sunteți cu toții aici în hemiciclu, în afară de funcția mea de eurodeputat, sunt președintele Mișcării Europene această Uniune Europeană a fost uh, creată pentru cetățeni, nu pentru guverne și toți cetățenii. Uh, urmăresc cu atenție ceea ce se face uh, la Bruxelles, la Strasburg și mă bucur că în ultima săptămână mii de oameni s-au dus, au ieșit pe stradă. Săptămâna viitoare la Roma vom avea o astfel de manifestație. Uh, Europa este viitorul lor. Europa trebuie să pună în aplicare politicile de care avem nevoie în secolul 21. Uh, activez de mult uh, în organizațiile de apărare a mediului, înainte de a fi fost creat Partidul Verzilor Uh, dar hai să ne facem treaba împreună. Industrializarea a început în Europa cu 250 de ani în urmă și cred că avem responsabilitatea de a fi un lider mondial. Uh, sunt uh, în delegația cu relațiile cu China. Am văzut ceea ce realizează China trebuie să facem uh, tot uh, ce se poate, să nu vorbim doar de economia circulară, dar să avem uh, și tehnologiile adecvate. Președintele nostru a fost vicepreședinte pentru politica industrială și China are trei domenii cheie în care să acționeze robotica, autovehiculele Uh, electrice și cred că și noi trebuie să facem uh, tot ce se poate pentru a realiza un progres economic și social, dar să și salvăm uh, planeta Pământ. Mulțumesc, bun. Fără alte comentarii, 76. Contribuția dumneavoastră, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă vicepreședintă, că mi-ați dat cuvântul. Uh, sunt din uh, Lyon, mă numesc Antoine Lael. E adevărat, uh, criza în domeniul climei este la originea tuturor crizelor, însă Europa a semnat acord de liber schimb cu Canada, care va duce la o creștere a schimburilor între aceste două entități. Deci nu este oare aici o incompatibilitate între hotările care au fost luate la Paris în 2015 și efectul acordurilor de liber schimb uh, cu efectele lor economice, aș dori să știu care este părerea noastră în această privință. Mulțumesc. 250. Vin din Portugalia, bună ziua tuturor, în legătură cu mediul. Aș vrea să spun că încercăm să găsim soluții la aceste probleme. Însă ceea ce trebuie să facem este să discutăm și problema celor care suferă deja în urma efectelor schimbărilor climatice. Uh, S-a vorbit foarte mult despre refugiații de mediu. Aceștia locuiesc cu preponderență în zona Pacificului. Curtea Supremă a Noi Zeelande a spus că nu recunoaște conceptul unui refugiat de mediu în ciuda faptului că patria lor fusese distrusă. Deci acest lucru trebuie să preocupe uh, Europa. Vorbim despre criza refugiaților, dar să nu vorbim doar de modul în care putem să rezolvăm criza refugiaților și să încercăm să venim și cu alternative pentru cei care au nevoie de susținerea noastră care să poată să vină în Europa să găsească libertatea aici și uniunea tuturor uh, cetățenilor europeni. 691 Jens Bună ziua, mă numesc Jens Boche și eu vin din Würzelen și am două întrebări pentru dumneavoastră. Trăim în Europa, în una din uh, părțile cele mai bogate ale globului, însă ne revizuim în permanență obiectivele pentru politica de mediu în jos. Dumneavoastră conduceți mașini uh, solide care consumă mult. Iată, electromobilitatea este prea puțin accept, apreciată și prea puțin sprijinită. Ne aflăm în Bruxelles, în Belgia, într-o țară cu uh, centrale atomice vechi, atât de vechi uh, încât guvernul german a trebuit să facă eforturi pentru a face ca una din aceste centrale să fie închisă. Europa noastră este în acest fel perturbată. Uniunea Europeană nu își obține nici măcar 20% din uh, energie din surse regenerabile. Se află sub media uh, globală, având în vedere capacitatea Uniunii, uh, sincer mi se pare prea puțin. Aș dori să știu, având în vedere că ne aflăm aici, într-o Europa, o singură Europa, o singură lume, de ce nu profităm mai mult de această șansă? Mulțumesc! Și ultima persoană, ultima persoană care va lua cuvântul 223. 3. Bună ziua! Mă numesc Karen, studiez la Institutul de Studii Europene și Drept European la Bruxelles. Am vorbit deja de președintele Trump, am vorbit deja de acordul de la Paris și având în vedere că Uniunea este deja oricum în prim plan la negocieri, mă întrebam așadar cu ce intensitate Uniunea Europeană va face, va încerca să păstreze Statele Unite aproape, având în vedere că Statele Unite reprezintă um, cel mai mare poluator. Cum vor face ca Statele Unite să respecte acordul de la Paris având în vedere că, practic, obiectivul acestui acord a fost deja un pic uh, distrus. Mulțumesc, revenim acum la înțelepciunea colegilor mei și încep cu domnul Eichhout. Mulțumesc foarte mult, am să încerc să mă încadrez în două minute, pentru că în caz contrar mă veți uh, reduce la tăcere cu cioconelul. Uh, în ceea ce privește acordurile comerciale, e foarte clar, eu am votat împotriva acordului comercial cu Canada și este foarte important să întrebați pe eurodeputații care vă reprezintă ce au votat. Acum trecem însă la Parlamentele Naționale. Lupta nu s-a um, oprit aici. Parlamentele Naționale trebuie să decidă ce vom face cu acordul cu Canada. Este foarte important așadar să urmăriți ce va alege fiecare deputat național E important însă să nu cădem în capcana de a spune că comerțul în sine e rău. Eu cred că comerțul poate fi ceva bun, dar nu felul în care îl gestionăm acum. Și vrem o înțelegere mai bună, înțelegerea pe care o avem la ora actuală cu Canada nu e ideală, există opțiuni mai bune. Acum, reprezentantul din Portugalia, aveți dreptate. Este și o întrebare referitor la ce se va întâmpla cu asistența pentru dezvoltare. În Uniunea Europeană, nicio altă țară, în afară de Suedia, nu își uh, respectă obligațiile în ceea ce privește contribuția pentru asistența pentru dezvoltare. Toată lumea vorbește despre NATO din cauza lui Trump, însă lumea uită consecințele pe termen lung a neachitării contribuției pentru dezvoltare. În ceea ce privește Jens din Germania, ai dreptate în ceea ce privește mașinile, eu o să vin cu bicicleta. Lucru de altfel destul de periculos la Bruxelles, pot să te asigur. În ceea ce privește centralele nucleare și aici trebuie să atacăm comisia. Pentru că comisia este cea care permite acordarea de subvenții pentru Marea Britanie și Ungaria pentru construirea de noi centrale nucleare. E așadar un lucru aberant. Uh, concedem subvenții pentru a, conce- pentru a construi centrale nucleare, iar de altfel în Ungaria centrala este construită de Putin. Era acum uh, trei secunde referitor la Trump. Cred că în cele din urmă, și asta e convingerea mea absolută, țara care va face prima tranziția înspre economia verde va fi fruntașă la nivel internațional. Și asta este modul de a-l convinge pe Trump. El crede că încă poate ține deschise minele, dar de altfel rămâne blocat în economia fosilă. Viitorul vine din economia verde. Noi vom deschide calea și Trump își va da seama ulterior. Thank you. Mulțumesc. Domnul Leinen. Antoine, în ceea ce privește politica comercială, aceasta se va schimba. Nu există nicio îndoială. CETA și TTIP au reprezentat primele exemple în ceea ce privește modificarea atitudinii opiniei publice. Întotdeauna vom introduce în acordurile comerciale în viitor o clauză de sustenabilitate, după standardele de mediu și standardele sociale. Eu am Sincer, mi-aș dori să avem un comerț de bunuri de mediu, bunuri ecologice, de pildă panouri sociale sau uh, tehnologia asemănătoare care să facă obiectul comerțului fără barieră. În acest fel, uh, sustenabilitatea ar putea fi promovată mult mai repede. Refugiații climatici vor pune o problemă considerabilă, de altfel reprezintă astăzi deja o problemă majoră trebuie să recunoaștem uh, solicitanții de azil, lucru pe care din nefericire Australia nu l-a făcut, dar eu am fost informat că Noua Zeelandă a acceptat o parte dintre aceștia, dar nu Australia. Europa um, e în urmă când vine vorba de promovarea electromobilității. Ne-am concentrat mult prea mult pe tehnologia diesel care, dintr-un punct de vedere, e mai bună, dar din alt punct de vedere e chiar mai rea în ceea ce privește poluarea atmosferică. Iar dacă îl privim pe Elon Musk în Statele Unite și pe chinezi, de cealaltă parte, aceștia promovează puternic electromobilitatea, iată de ce a venit momentul să ne concentrăm și noi asupra acestui obiectiv cu um, toate forțele. Da, doar 20% din energie vine din surse regenerabile. Eu vin din Germania și pot să vă spun că Cred că împreună cu uh, Danemarca și Suedia, poate am fost uh, primii care au spart gheața în ceea ce privește energia regenerabilă și sper că colegii din um, celelalte state membre ne vor urma, pentru că în curând, uh, în câțiva ani, vom putea ajunge la o rată forfetară pentru energie, pentru că energia regenerabilă va fi gratis. Da, intră în calcul aici costurile de întreținere, dar energia regenerabilă nu va costa foarte mult. Da, am supraviețuit 8 ani de Bush, vom supraviețui și 4 ani de Trump. Nu cred că sunt uh, exagerat de optimist. Statele Unite nu vor frâna politica de mediu. Mulțumesc. Dați-mi voie să vă mulțumesc tuturor pentru că vă aflați în primul rând în sală. Cred că unul din lucrurile cele mai importante referitoare la Europa e că oamenii se ascultă reciproc. Poate fi destul de complicat uneori, eh, când e o după-amiază lungă mai ales, dar sper că a fost o după-amiază interesantă pentru dumneavoastră, mai ales pentru că am discutat despre subiecte foarte diferite, fie că e vorba de șomajul în rândul tinerilor sau, după cum am ajuns acum, să discutăm despre schimbările climatice. Sper că v-a plăcut această experiență noi, eh, eurodeputații, ne așezăm acolo unde sunteți dumneavoastră astăzi așezați și, după cum spune un coleg nu, coleg, nu suntem întotdeauna de acord, dar cred că trebuie să găsim o cale de mijloc. Iată unde intră compromisul în dialogul nostru. Și cred că în politica de astăzi cuvântul compromis e privit drept o slăbiciune. Dar, din perspectiva europeană, avem nevoie să reunim uh, divergențele de opinie în așa fel încât să ajungem în cele din urmă la un compromis pentru a putea înainta. Nu înaintăm uneori suficient de repede și cred că observațiile dumneavoastră în parte reflectau acest lucru. Vă mulțumesc tuturor acelora care ați luat cuvântul și tuturor care vă aflați în sală. E foarte bine că vă aflați astăzi aici. Mulțumesc foarte mult! De asemenea, foarte mulți uh, eurodeputați au intrat și au ieșit pentru a participa la dezbatere, nu au avut șansa de a lua cuvântul și doresc să le mulțumesc. A fost o săptămână ocupată și doresc să le mulțumesc eurodeputaților că se află alături de noi. Iar cei aflați la prezidiu, care au informat dezbaterea noastră și ne-au oferit idei la care să ne gândim, vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră și că vă aflați alături de noi. Și, nu în ultimul rând, doresc să-i mulțumesc președintelui Tajani, pentru că a rămas în sală atât de timp, pentru că știu că um, sunteți foarte solicitate, domnule președinte, dar știu că este un eveniment foarte drag dumneavoastră, cel de astăzi, iar ideea de a dialoga cu cetățenii face parte din mandatul dumneavoastră, așa că vă mulțumesc. în cele din urmă, eu vin într-un stat membru foarte mic, Irlanda. Și doream uh, să vă asigur că, chiar dacă sunteți mici, puteți face o deosebire. Puteți deveni membru al Parlamentului European și cred că facem deja acest lucru, eurodeputații fac acest lucru, cunoscându-se unul pe celălalt. E tocmai cum se întâmplă la comitetul dumneavoastră mm, școlar, de pildă. E vorba doar de mai multă lume, mai multe limbi, dar obiectivul nostru e clar. Vrem o Europa mai bună. Și o Europa mai bună nu doar pentru generația actuală, ci pentru generațiile viitoare. Dar voi trebuie să ne ajutați să construim această Europa. Mulțumesc!